Și acum uh, trecem la ordinea de zi ca atare. Așa cum a fost ea prevăzută, conferința de președinților, cu conformitate cu articolul 137, a, fost adoptat în 18 a 10 -a proiectul definitiv al ordinii de zi. Nu există nicio propunere de modificare a ordinii de zi în prezent. Și astfel se hotărăște această agenda acum. Doamnelor și domnilor, înainte să intrăm uh, în ordinea de zi ca atare și în dezbaterile propriu